frontierele externe și doar atunci vom putea da garanții de securitate tuturor cetățenilor noștri, astfel încât ei să poată circula liber. Mulțumesc, spune președintele, și felicitări pentru această treabă excelentă. Ajungem la uh, finalul acestei dezbateri. Votul va avea loc mâine la prânz. Acum trecem la întrebarea orală adresată Comisiei în ceea ce privește sportul, mai, mai precis agenții sportivilor. O avem și pe autoarea acestei întrebări. Este vorba de președinta Comisiei de Cultură, doamna Pac. Dragi colegi, Parlamentul European deja a spus în colegul lui Ivo Belet cum ar trebui să decurgă lucrurile în fotbal și anume să existe o reglementare mult mai clară în ceea ce privește situația jucătorilor de fotbal și a agenților acestora. Și acum reluăm această idee. Situația juridică este una dif- dificilă pentru că agenții, iată, acționează la nivel transfrontalier și există uh, foarte puține cazuri în care legislația națională poate reglementa aceste activități. De asemenea, și asociațiile sportive sunt limitate în acțiunile lor. Dat fiind faptul că avem de-a face cu actori non-statali, aș dori să știu cum anume putem proceda. În anul 2000, FIFA a trebuit să își slăbească sistemul de licențiere tocmai din, din cauza acestor probleme. De asemenea, a fost publicat și un studiu care arată niște legături îngrijorătoare dintre agenții sportivilor și activitățile infracționale. Putem să vorbim despre spălare de bani, despre înșelăciune, despre evaziune fiscală și așa mai departe. Deci aceste legături nu fac altceva decât să mm, uh, pună o pată neagră pe activitățile sportive. Studiul emis de comisie mai concluzionează și faptul că Mm, fluxurile de finanțare din sport sunt cât se poate de uh, lipsite de transparență, motiv pentru care acest sistem este foarte sensibil la actele infracționale menționate de mine anterior. În ceea ce privește reprezentarea tinerilor sportivi, există un risc aici, pentru că agenții profită de situația celor lipsiți de experiență. De exemplu, merg în Africa și le prezintă un viitor strălucit în Europa ca jucător profesionist de fotbal, însă dacă mai apoi nu găsesc o echipă care să-i reprezinte, atunci aceștia ajung să fie imigranți ilegali în Europa. Tocmai de aceea avem nevoie la nivel european de o inițiativă legislativă în acest sens, care să arate că la nivel european acționăm unitar și închidem lacunele din acest domeniu, astfel încât asociațiile sportive să poată să acționeze în mod transparent în sprijinul sportivilor. De asemenea, ar trebui, după cum am solicitat și noi, să avem următorul obiectiv. Când vine vorba despre transferul jucătorilor minori, să uh, nu fie plătiți agenții, deci să nu fie prevăzută o finanțare pentru ca aceștia să nu mai fie tentați să lucreze în special cu tinerii, cu minorii de care profită. Sper ca mâine această întrebare să găsească sprijinul în plenară pentru ca Comisia să ia mai apoi acțiune. Mulțumesc. Mulțumesc, Dori, spune președintele. Ești mereu exemplară când vine vorba despre încadrarea în timp. Îți mulțumesc foarte mult. Doamna comisar Vasiliu are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, În primul rând vreau să îi mulțumesc doamnei PAC pentru această întrebare orală adresată în numele Comisiei de Cultură. Sunt pe deplin conștientă de importanța politică a acestei chestiuni. Vă amintesc, Comisia a publicat rezultatele unui studiu independent privind agenții sportivilor. Acest studiu a oferit o analiză cuprinzătoare a acestui subiect. Am aflat, de exemplu, că aproximativ 6.000 de agenți sunt activi în toate statele membre, în toate disciplinele sportive. Totuși, 95% dintre aceștia sunt activi în doar patru sporturi. Atletism, basket, fotbal și rugby. Și din acest grup, fotbalul este predominant. Același studiu ne arată că doar un număr limitat de state membre reglementează activitatea agenților prin legi specifice. Majoritatea statelor se bazează doar pe prevederile generale privind uh, dreptul muncii sau dreptul contractual. Unele federații sportive internaționale au adoptat uh, reglementări privind acești agenți, nu numai în disciplinele pe care le-am menționat, atletism, basket, fotbal și rugby deși reglementările publice și private existente uh, sunt în conflict unele cu celelalte și conferă nesiguranță juridică, studiul a arătat că există puține obstacole în calea armonizării activității uh, agenților sportivi în Uniunea Europeană. Practicile legate de activitatea agenților poate să fie reglementată și trebuie să fie eliminate anumite practici, cum ar fi plata de comisioane secrete, exploatarea tinerilor jucători și așa mai departe. Trebuie să ocrotim integritatea și corectitudinea competițiilor sportive. Mișcarea sportivă încearcă să elimine aceste probleme de ceva timp încoace. Anumite guverne și organisme au luat măsuri pentru a reglementa activitatea agenților s-ar putea ca um, această armonizare să aducă avantaje și sancțiunile pot să um, influențeze activitatea agenților de pe piață și a altor factori. Însă autoritățile din domeniul sportiv nu au autoritatea de a sancționa aceste acțiuni considerate infracțiuni în, multe stat, în toate statele membre. Spălarea de bani, evaziunea fiscală și imigrarea ilegală. Instituțiile europene sunt cele care trebuie să ofere un sistem de combatere a problemelor uh, stârnite de acești agenți. Putem să ajutăm la dezvoltarea unui set de principii și standarde comune care să slujească drept set minim de reguli pentru toate statele și federațiile sportive din Uniunea Europeană. Acum evaluăm ce tip de acțiune ar fi cea mai adecvată la nivel european. Ne gândim la mai multe opțiuni, însă cel mai important este să decidem în urma unor deliberări și consultări cât se poate de serioase. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamnă comisar. Acum au cuvântul vorbitorii în numele grupurilor politice și, în primul rând, 3 minute și jumătate, domnul Belet, în numele PPE. Eh, eh, eh, mulțumesc, domnule președinte, și bună seara, doamnă comisar aș putea să fac o trimitere la Campionatul Mondial de Fotbal din Africa de Sud, care ne arată cât de frumos poate fi sportul, sau mai bine zis fotbalul, atunci uh, când el are loc așa cum are loc uh, astăzi în Africa de Sud, un întreg continent îl sărbătorește. Bineînțeles că uh, sportul trebuie să fie protejat de activitățile ilegale, criminale ați făcut trimitere la un studiu în care se spune că, într-adevăr, sportul este din ce în ce mai mult influențat de crima organizată. Și ați spus chiar și dumneavoastră uh, Uh, că avem aici de-a face cu traficul de persoane umane, de minori, de spălare de bani și așa mai departe, criminalitate financiară. Deseori sportivii sau asociațiile sportive nu au uh, posibilitatea sau puterea de a reacționa. De aceea, și nici statele membre, de aceea este nevoie de acțiuni comunitare, avem uh, tratatul, avem directivele care ne permit să luăm măsuri și aș face câteva sugestii. În primul rând, am putea să aplicăm criterii absolut stricte tuturor agenților sportivi și aceasta printr-un sistem de licențiere uh, unde avem uh, un registru în care să se înscrie în mod obligatoriu toți agenții de sportivi și cred că Uniunea Europeană trebuie să se implice aici. Am putea, Uniunea Europeană ar putea să facă o muncă de coordonare uh, între diversele autorități naționale și nivelul european. Apoi avem nevoie de o transparență totală a fluxurilor financiare sau a banilor care circulă în sistem. Uh, este o mare sursă de îngrijorare. Nu știm de unde vin banii și unde se duc și înseamnă că unii continuă să exploateze activitățile sportive uh, prin uh, activități de corupție și așa mai departe. Apoi, am putea să ne gândim la o interzicere a uh, plătirii agenților care au făcut un business din transferul jucătorilor de mai, mai mici de 18 ani. Statele au instrumente la dispoziție uh, pentru a face ceea ce trebuie, dacă nu e nevoie de nivel european. Doamnă comisar, comisar, în 2007, uh, Parlamentul a cerut Comisiei de atunci să ia măsuri împotriva criminalității în lumea sportivă și uh, putem să spunem astăzi prin acest raport că sugestiile au fost bune, dar nu suficiente. E nevoie să vorbiți clar și răspicat, doamnă președinte, și mă gândesc și la Asociația Agenților Sportivi din Europa. Ei trebuie să fie implicați în dialog, trebuie să se facă un apel la adresa lor uh, și, deci, să existe un dialog cu autoritățile europene. Acest lucru trebuie făcut de dragul sportului și, bineînțeles, rolul sportului social. Rolul social este foarte important. Mulțumesc foarte mult în numele uh, grupului SND, doamna Honeyball. Um, Domnule președinte. Suntem norocoși că putem să discutăm despre acest subiect tocmai acum când e campionatul mondial, pentru că acesta, mai mult ca orice alt eveniment sportiv, ilustrează cât de important este sportul pentru oameni. Iată câte milioane de oameni se uită la meciurile de fotbal și câtă plăcere, câtă pasiune este investită în aceste evenimente. Tocmai din acest motiv este extrem de important să ne asigurăm că câștigurile din fotbal și în alte sporturi sunt reglementate co- corect și mm, va trebui să luăm acțiuni în acest sens uh, față de agenții jucătorilor. După cum s-a menționat, vedem câteva lucruri extrem de îngrijorătoare care se întâmplă în acest domeniu. Discutăm despre ambuze, abuz, exploatare, spălare de bani și așa mai departe. Deci, uh, infracțiuni cât se poate de grave împotriva cărora trebuie să intervenim. Avem acțiuni pe care le planificăm de ceva timp deja și iată, nu am găsit momentul cel mai bun de a interveni tocmai acum când lumea consumă fotbal pe pâine. Mulțumesc, spune președintele. Numele conservadores și reformistas europeos por un... În numele grupului ECR, uh, doamna McClarkin. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Susțin pe deplin eforturile de a reglementa activitatea agenților sportivi, mai ales a celor din domeniul fotbalului activitatea lor ar trebui să fie mai transparentă și Uniunea Europeană trebuie să susțină instituțiile din domeniu. Trebuie să aducem o rază de lumină în această mlaștină în care se exploatează minorii și un jucător poate să fie reprezentat de agenți cu intenții necinstite. autoritățile uh, naționale și autoritățile ca FIFA și UEFA ar trebui să reglementeze în lumea sportivă și nu Uniunea Europeană, mai ales că această problemă este uh, de nivel mondial. E bine să intervenim în sport atunci când putem să o facem, dar numai la cererea actorilor implicați și numai pentru a oferi claritate. Mulțumesc! Încheiem această rundă de vorbitor cu intervenția doamnei Vergia un minut, în numele GUE Angel. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare bine că s-a pus aici o întrebare în plină în plin campionat mondial. Într-adevăr, acest flagel este foarte îngrijorător pentru că atacă reputația, reputația sportului. Sportul este o disciplină nobilă care se bazează pe angajamentul voluntar a mii și mii de persoane. Și în aceste întreprinderi nobile, statul trebuie să fie alături de eh, cetățeni și de sportivi și să sancționeze derivele. Derivele care consistă în transformarea sportului într-un business. Sportivii devin o marfă și agenții uh, Uh, niște uh, jucători în bursă care plasează aceste mărfuri sau bunuri. Sumele în joc sunt astronomice și drepturile minorilor sunt pur și simplu batjocorite. E vorba de derive cu caracter transfrontalier, uh, banul face legea și anumite dintre aceste derive au fost deja sancționate de Curtea de Justiție. Bineînțeles, uh, Uh, doamnă președintă, comisar, trebuie să acționăm și îmi pare rău că Franța tocmai a votat o lege exact pe dos. Mulțumesc foarte mult, doamnă Verja. am încheiat acest calup de intervenții și în nume personal domnul Kellys. Un minut. Eh, eh, Mulțumesc, domnule președinte. Acum o oră și jumătate ni s-a spus că e puțin cam târziu să discutăm despre problemele femeilor. E bine, uh, acum uh, e și mai târziu și iată că am ajuns să vorbim despre sport. Măcar acum avem posibilitatea să discutăm despre acest subiect, pentru că înainte de tratatul de Lisabona nu am avut-o. Acum, în sfârșit, iată că putem. Este minunat faptul că acum profităm de această oportunitate și este important faptul că acum discutăm despre tineret și despre acțiunile agenților vis-a-vis -vis de, acest, de tineri. După cum a spus și raportoarea, avem numeroase exemple cu tineri care vor să aibă un viitor strălucit, să fie vedete în sport, însă și sunt, uh, aceștia sunt îndepărtați de familie, sunt uh, luați din școală pentru ca mai apoi, după o anumită perioadă, să ajungă în stradă. Iar că acest lucru se întâmplă majorității. Și acum noi, cei din Europa, avem posibilitatea de a face ceva împotriva acestor practici. Avem posibilitatea de a impune sancțiuni pentru a proteja tineretul împotriva astfel, astfel de practici abuzive. Trebuie să analizăm ceea ce se întâmplă în diferite sporturi, în diferite țări, să privim mai apoi situația pe ansamblu pentru a vedea care este abordarea cea mai bună pentru sport și pentru tineret pe ansamblu. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, dau cuvântul domnului, doamnei Boscur pentru un minut. Sportmakelaar is an... Mulțumesc, domnule președinte. agenții sportivi au un, uh, o slujbă care nu se beneficiază, nu beneficiază de niciun fel de protecție și sunt tratați de parcă ar face trafic de ființe umane. Uniunea Europeană a găsit câteva nereguli și nu ia măsuri, însă trebuie să vă spun că sunt foarte preocupat de vulnerabilitatea min jucătorilor minori, mai ales a celor din state terțe care fac obiectul traficului foarte adesea. Trebuie să se pună capăt acestor practici și Uniunea Europeană trebuie să se implice. Există niște propuneri practice care să impună mai multă transparență în tranzacțiile financiare ce însoțesc transferurile și în sporirea controlului de către statele membre și de către asociațiile sportive în sine. Uh, Trebuie să uh, punem capăt acestei uh, situații demne de vestul sălbatic. Comisia trebuie să se asigure că există sancțiuni atunci când se încalcă regulile, mai ales uh, la nivel transfrontalier și sigur că trebuie să garantăm drepturile minorilor. Mulțumim. Acum are uh, loc procedura Catch the Eye. S-au înscris doi colegi, mai întâi domnul Matul.

acestui, acestei discuții. Iată, discutăm tocmai în timp ce sunt difuzate anumite meciuri de fotbal ale campionatului mondial. Avem și obligația acum, date fiind aceste evenimente, de a soluționa această problemă. Vom avea campionatele și în Europa, organizate de Polonia și de Ucraina, campionatul european, și uh, sunt extrem de încântat de ceea ce am auzit de la colegii mei și anume avem nevoie de o reglementare a sistemului care este lipsit de transparență, care este marcat de generații întregi de corupți și în care, iată, are loc un trafic de sportivi. Date fiind transferurile și banii mulți implicați în acestea, deseori vedem uh, cum se îndatorează cluburile sportive. Întrerupe de microfon. Mulțumesc. Pentru a închide dezbaterea, dau cuvântul doamnei comisar. Vă rog frumos, dacă puteți, să vă limitați la mai puțin de patru minute pentru a termina la miezul nopții. Domnule președinte, cred că suntem cu toții de acord că sportul este extrem de important și suntem cu toții de acord că sportul este foarte plăcut pentru noi toți. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru contribuții și pentru propuneri de care se va ține cont cât se poate de serios. Fără îndoială, este de dorit acțiunea Uniunii Europene. Federațiile sportive nu au competențele de a interveni în unele din cele mai grave cazuri de uh, practici neloiale. Unele dintre probleme au o, o dimensiune transnațională, pentru că sportul este din ce în ce mai globalizat. Internaționalizarea profesiilor sportive face dificilă adoptarea uh, unei abordări naționale pentru rezolvarea acestor probleme sistemice. Uniunea Europeană poate să ajute la soluționarea acestei probleme a agenților. De aceea vom folosi noile competențe dobândite de Uniunea Europeană pentru armonizarea dreptului penal. Foarte mulți actori din, mișcările, din mișcarea sportivă se vor bucura de susținerea noastră. Sigur că orice acțiune vom întreprinde, vom coopera îndeaproape cu federațiile eh, responsabile și, după cum știți, voi publica o comunicare în domeniul sportului foarte curând, care va examina această chestiune mai amănunțit. Nu aș vrea să uh, prejudiciez nici discuțiile pe care le vom avea cu Parlamentul European și cu reprezentanții domeniului sportiv. Deci aștept cu nerăbdare să colaborăm pentru a face să progreseze acest subiect. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar! Am primit o propunere de rezoluție pentru încheierea dezbaterii.